am adoptate procesele verbale. Ieri, președintele a anunțat uh, regula de interpretare 202. Uh, Vreau uh, să și pentru că nu s-a primit niciun fel de obiecții față de această regulă de interpretare a procedurilor, regula este adoptată. Urmează o declarație a vicepreședintelui